Yeah. Dear friends, ladies and gentlemen. Dragi prieteni, doamnelor și domnilor, v-aș ruga să luați loc, fiindcă trebuie să începem reuniunea Comisiei I3. În primul rând, felicitări membrilor Parlamentului European că ați fost aleși. E fantastic, ați câștigat alegerile. În al doilea rând, felicitări fiecărui membru al acestei comisii. Este o mare, mare plăcere să fii în această comisie. Vreo 20 30 dintre noi putem să avem această experiență și pot să vă spun că este chiar o onoare să fii președinte ITRE. E onoare pentru mine să fiu astăzi președinte interimar, de exemplu. Chiar și asta e o mare onoare. Ne aflăm cu toții într-o minunată comisie cu răspunderi nenumărate. Vă rog să nu uitați asta. Pentru că tot ceea ce ține de economia reală, de transport, E adevărat, transportul ține de un alt portofoliu al altei comisii. Sunt lucruri care depind de chestiuni de energie, la fel și agricultura. Deci e o comisie cu multă, multă răspundere, răspundere mă scuzați, și cu uh, multă muncă. Văd că unii zâmbiți, ce aveți uh, experiența comisiei ITRE. Felicitări încă o dată. Ne putem revedea după o pauză de câteva luni ca să ne începem uh, munca. Înainte de alegeri, am fost în măsură să încheiem toate dosarele legislative care erau legate de cadrul financiar multianual, ceea ce este o mare realizare. Și, de fapt, iată că nicio altă comisie nu se poate lăuda cu acest palmares înainte de alegerile europene. Haideți însă să revenim la chestiunile noastre. A, da, am terminat și negocierile cu Consiliul, absolut toate, înainte de alegerile europene. Deci ne începem munca în diferitele domenii de activitate la nivel interinstituțional. Să luăm însă lucrurile pas cu pas, căci aceasta este o reuniune deosebit de formală. În primul rând, ar trebui să declar că reuniunea este deschisă, ceea ce este cumva evident. Încă o dată, bun venit tuturor și permiteți-mi să vă aduc aminte în ce scop am venit astăzi aici. Este reuniunea constitutivă a biroului, adică în primul rând, alegem președintele Comisiei ITRE și apoi până la patru vicepreședinți în baza regulii 213 din regulamentul de procedură al Parlamentului European. Mai întâi alegem președintele, asta e ordinea arhicunoscută. Și ce este foarte important de menționat este că membrii de plini au drept de vot. Ce se întâmplă cu uh, dacă sunt înlocuiți? Am o listă care spune așa. Sean Kelly este înlocuit de Otmar Caras. Aldo Patricello e înlocuit de Massimiliano Salini, Angelica Nibler e înlocuită de Wieseler Lima, Sara Skaitedal e înlocuită de Thomas Toby, Teresa Griffin, înlocuită de Claude Moraes, Sharian Coffey, înlocuit de Bronis Rope, Jeffrey Van Orden, înlocuit de Jbieta Crook, Andrew England Kerr, înlocuit de Robert Orland și domnul David Edward Tenton, înlocuit de Alexander Isley Phillips. Ceilalți membri care au drept de vo- au drept de vot. Înțeleg că toată lumea, toată lumea de la grupurile politice e aici și dacă vreți să adăugați ceva, este înainte de deschiderea votului. De fiecare dată. Cereți cuvântul și ne faceți un semnal. Apoi, am înțeles că am primit o listă cam uh, cu vreo 30 de semnături. Validitatea înseamnă 18 semnături, deci din acest punct de vedere totul este în regulă. Avem uh, o pătrime din uh, membrii de plin, ceea ce este suficient ca să putem să trecem la vot. Nominalizările pentru președintele comisiei acesteia este primul punct important de pe ordinea noastră de zi se face o numire din partea unui grup politic sau uh, din partea unui uh, număr de o douăzecime uh, a acestei comisii. Deci e suficient să ai patru membri ca să ai un nume în plus. Deschid acum dezbaterea sau vă dau cuvântul. Da, vă rog. Domnul Cristian Eller. Am plăcerea să o propun pe doamna Vălean Doamna Adina Vălean. Întrebarea mea către Adina. Ești de acord să fii candidată? Mulțumesc, domnule președinte. Da. Bine, perfect. Deci am primit o declarație din partea candidatei și vă întreb dacă mai există și un alt candidat. Nu văd să fie altcineva care să manifeste interesul. Deci avem o situație cu un candidat pe un post. Cum vreți să procedăm? Să votăm uh, cu vot secret? Nu știu, eu am aici niște notițe, spune președintele, și pot să vă și citesc. Deci dacă 15 membri își doresc un vot secret, e posibil să organizăm acest vot. Nimeni. Foarte bine și vă mulțumesc pentru asta. Și avem o altă posibilitate, cu aclamare. So, it means, dear friends, Dragi prieteni, Vă mulțumesc pentru o minunată cooperare din uh, ultimii cinci ani. A fost o perioadă fantastică pentru mine, o spun foarte deschis și sincer. Și iată, eu sunt gata. Adina, toate cele bune ție. Eu sunt sigur că tu vei fi un președinte excelent al Comisiei ITRE. Avem noi uh, un obicei aici a fost Chichester președinte, apoi a fost Angelica Nibler. După aceea, după ea, Robert Roy. După aceea, doamna din Italia și apoi eu. Sunt ultimele minute în care conduc această uh, comisie și apoi o doamnă din România. O egalitate perfectă de gen. Iată, suntem o comisie excelentă din numeroase puncte de vedere. Toate cele bune, Adina, și acum uh, te invit ă, la prezidiu. Um, Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc pentru votul acesta de încredere. În al doilea rând, haideți să îl aplaudăm pe Ierji Bujec pentru tot ceea ce a făcut în ultimul mandat ca președinte al acestei comisii. A fost un, com- un președinte extraordinar. Ierji, îți mulțumim! I'm looking forward to work with the... Uh, Aștept cu mare nerăbdare să lucrez cu fiecare din membrii acestei comisii. Este o comisie extrem de interesantă și cu siguranță va avea un cuvânt greu de spus în structurarea politicilor europene în anii ce vor urma. Cu toții avem un rol de jucat și sper ca toți să fiți mulțumiți de munca la această comisie. Împreună sper să facem echipă bună și să realizăm lucruri importante. Mulțumesc și mult noroc tuturor în acest mandat. Și acum să revenim la ordinea de zi. Următorul pas ar fi să alegem uh, prim vicepreședintele acestei comisii. De fapt, să-i alegem pe vicepreședinți. Sunt patru posturi Vom alege cu, mai întâi prin vicepreședintele. Aștept uh, să fie anunțate candidaturile. Dacă e vorba doar de o singură candidatură, alegem dacă să fie vot secret sau uh, să fie cu aclamare. Dacă sunt mai multe candidaturi, va fi un vot uh, secret. Deci cam așa vor funcționa lucrurile de acum înainte. Ca prim vicepreședinte, cine vrea uh, să-și anunțe o propunere, da, vă rog. ECR-ul îl propune pe profesorul Krasnodebski ca prim vicepreședinte. Da, vă mulțumesc, domnule Tosanovski, pentru această candidatură anunțată de domnul Krasnodebski de la ECR. Dacă este și o altă propunere? Nu? Atunci îl întreb pe domnul Krasnodebski dacă domnia sa acceptă această numire. Da, accept. Foarte bine și atunci mă adresez membrilor dacă își doresc un vot secret sau aclamare. Da, vot? 15 persoane trebuie să se ridice și să își manifeste această dorință. E nevoie de 15 persoane care să ceară un vot secret. Vă rog așadar să vă manifestați ca să putem să vă numărăm. Unul. Avem nevoie de 15. Atunci cu aclamare pentru domnul Krasnodepski. Mulțumim foarte mult. Domnule Krasnodebski, ați fost ales și vă invit uh, să veniți la prezidiu alături de mine. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte. Aștept o propunere. Da, doamnă Dlabaiova. Mulțumesc, doamnă președinte, și felicitări dumneavoastră sunt coordonator Renew Europe și aștept cu nerăbdare să lucrez cu dumneavoastră. Domnul Morten Peterson are o experiență vastă în această comisie și este propunerea noastră ca vicepreședinte. Da, domnul Peterson a fost propus de către grupul Renew Europe. Domnule Peterson, acceptați această candidatură? Da, da, absolut. Da, vă mulțumim. Vot secret? 15 membri? Nu e cazul, prin aclamare, deci. Thank you very much, Mr. Mulțumim foarte mult. Felicitări, domnule Peterson. Puteți să veniți alături de noi la prezidiu. Haideți să alegem cel de-al treilea vicepreședinte. Cine face o propunere? Domnul Zorinio, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă felicit. Vă doresc toate cele bune în mandatul acesta și vreau să propun pe cineva cu multă experiență ca cel de-al treilea vicepreședinte, colega mea de la SND, Patricia Toia. Mulțumim, domnule Zoriniu. Doamnă Toia, acceptați uh, această poziție, acest post? Da, sigur. Mulțumesc. Mulțumim. Cu vot secret, dragi colegi, nu e cazul, atunci poate cu aclamare. Congratulations, Mrs. Toia. Would you please join us? Felicitări, doamnă Toia. Veniți alături de noi, vă rugăm. Trecem acum la cel de-al patrulea post de vicepreședinte și ultimul. Aștept o propunere Îmi pare rău, nu vă văd numele, dar vă rog, da. În numele grupului Identitate și Democrație propun candidatura colegului nostru Joel Penar, care deja de 5 ani este membru al Parlamentului. Mulțumim. Doamna, Ma- doamna Malan este propunerea. Mai sunt altele? Domnule Zorinio, mulțumesc, doamnă președinte. Iată, grupul SND vine cu o alternativă ca propunere pentru postul de al patrulea vicepreședinte, Lina Garves, profesor de economie, de istoria economiei și consilier pe lângă guvernul din Andalusia. Uh, da, există și un al doilea candidat, doamna Salvez Munoz. Doamna Malan, doamna Melan, pardon, acceptați această candidatură? Da. Doamna Salvez Munoz acceptă. Vă mulțumesc. Dragi colegi, iată că trebuie să organizăm un vot, va fi un vot electronic. Pentru asta e necesară cartela de vot pe care să o introduceți în consolă. Uh, I would like to ask the coordinators to have a check uh, in their... Îi rog pe coordonatori uh, să verifice cu echipele dacă toată lumea are cartelă de vot sau dacă mai trebuie să așteptăm. Să-mi facă un semn coordonatorii, vă rog, dacă totul este în regulă. PP ok, socialiștii. Mm, văd că nimeni nu protestează, mă gândesc că toată lumea are cartela de vot. Procedăm în felul următor. Puteți folosi butonul verde de pe consolă pentru a o vota pe doamna Melan. Butonul roșu pentru doamna Salves Munios. Dacă vreți să vă abțineți, puteți apăsa pe butonul alb. Sau pur și simplu vă inserați cartela și nu votați. Însă nu numărăm abținerile în momentul în care fixăm majoritatea necesară pentru a obține acest post. Va fi o majoritate simplă, numărând voturile exprimate. E clar pentru toată lumea sau sunt întrebări? Nu. Votul este deschis. So green is for Madame... Verde pentru doamna Mela. Roșu pentru doamna Salves Munoz. Um, did everyone voted? A votat toată lumea? Bine, s-a închis votul. Au fost exprimate 69 de voturi în total, 3 abțineri. Majoritatea s-a fixat de la 66, așadar, deci o persoană ar avea nevoie de 34 de voturi ca să câștige postul, ceea ce e cazul uh, doamnei Salves Munios. Felicitări, puteți să veniți alături de noi la prezidiu. Uh, dear colleagues, I want to Dragi colegi, felicitări încă o dată tuturor. Mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Înainte de a declara închisă reuniunea, vreau să vă anunț că Următoarea reuniune obișnuită va fi pe data de 23 iulie, la Bruxelles, bineînțeles, și deja va fi președinția finlandeză, deci va începe totul cu o dezbatere deosebit de interesantă. Speranța mea este să vă revăd atunci, pe 23 iulie, la Bruxelles. Mulțumesc și o după amează frumoasă tuturor!